So, meine Damen und Herren, das Protokoll und die Doamnelor și domnilor, adoptăm um, ordinea de zi din 24 iunie. Vă stă la dispoziție, are cineva ceva de obiectat, nu e cazul, atunci este adoptată. Domnule Verhofstadt, doriți să luați cuvântul? Poštovani gospodine președinte. Domnule președinte, Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele de sprijin pe care le-ați uh, pronunțat mai devreme și aș dori să profit de această ocazie pentru a propune numele grupului al meiul articolului 152.1 încercăm să adoptăm o rezoluție unică privind Srebrenica. De aceea propun să facem acest lucru joi dimineață, având în vedere că avem destul timp pentru acest subiect să avem atunci dezbaterea și să adoptăm o rezoluție prin care să comemorăm victimele de la Srebrenica. Vom comemora de asemenea toate victimele războiului din fosta Iugoslavie și vom deschide astfel noi perspective pentru Balcanii Occidentale, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, în discursul dumneavoastră. Avem nevoie de această rezoluție, lumea care ne înconjoară are nevoie de această rezoluție din partea Parlamentului nostru. Vă mulțumesc! Propun să discutăm când ajungem la discuția pe ordinea de zi în ceea ce privește programul pe joi și atunci voi da din nou cuvântul. Bine? Doamna Harms, doriți să luați cuvântul? Herr Präsident, äh, sehr geehrte Kollegen, Domnule președinte, stimați colegi, în această săptămână este foarte clar din discuțiile din urma referendumului din uh, Grecia ce se întâmplă. Cred că Grecia și Uniunea Europeană în ansamblul ei se află într-o situație foarte gravă acum. La ce duc toate acestea? Dezbaterea în Parlamentul European în care am avut avertizări în ceea ce privește o asemenea evoluție a lucrurilor. Putem să citim toate aceste lucruri. Martin Schulz, ca președinte al grupului politic și apoi ca par- președinte al Parlamentului European, a spus și a încercat să evite o asemenea situație. Ce e important acum? Ce e important, ce e fals? După părerea mea, cel mai important rol pe care îl are Parlamentul European, instituția care este direct aleasă de cetățenii europeni din nord, din sud, din est și din vest, acum trebuie să își aducă aportul, să construiască bazele pentru a putea ieși din situația în care ne aflăm acum în Uniunea Europeană. Și trebuie să spun, domnule Schulz, îmi e greu să spun acest lucru, pentru că sunteți am, uh, mi-am pus o încredere foarte mare în al cincilea președinte al Parlamentului European și trebuie să spun că grupul meu politic are dreptate. Felul în care dumneavoastră v-ați implicat ca președinte a Parlamentului European în toată discuția cu Grecia a fost falsă fără responsabilitate, nu pentru că ați sprijinit daul, ci pentru că pentru că v-ați axat pe un punct fals pe, în confruntarea care exista în Grecia și în alte țări europene. Toate acestea și-au adus aportul și în acest moment vreau să vă spun că eu cred că nu sunteți potrivit să jucați un rol activ pentru Parlamentul European în acest proces atât de grav. Și de aceea vă cer să vă abțineți acum, să faceți un pas înapoi, pentru că răul pe care l-ați făcut pentru Parlamentul European e mai mare decât orice rezultat bun la care ați putea ajunge acum. Doamnă Zimmer, cred că doriți să luați cuvântul pe același subiect. Da, presupunerea dumneavoastră e corectă. Da, în ultimele săptămâni, Dimitris Papadimulis, ca vicepreședinte și eu ca uh, președinte al grupului meu politic, v-am scris o scrisoare, cu toți am protestat împotriva faptului că v-ați uh, implicat activ ca președinte al Parlamentului European uh, Ați intervenit, v-ați exercitat influența în ceea ce privește organizarea referendumului. După părerea noastră, așa ceva nu se poate. Nu se poate ca președintele Parlamentului European, singura instituție care este direct aliasă, să se implice într-o deci, într-un proces de decizie democratică într-un stat membru. Și cu toate acestea ați uh, acționat așa și atunci când a fost vorba de Scoția. Bine, la referendumul din Olanda nu erați președinte, dar niciodată nu am mai văzut acest fapt. Un președinte care, să, care a spus că pornește o campanie și apoi să pornească o campanie să spună o la final această guvernare trebuie să fie dizolvată, e nevoie de un guvern tehnic, un președinte ales a devenit un manipulator, un demagog. Eu cred că nu ține de responsabilitatea dumneavoastră aici. În ultima campanie electorală și în această campanie electorală ați intervenit. Parlamentul, da, își dorea să aibă drepturi consolidate, însă nu v-ați bucurat de sprijinul nostru în uh, acțiunile dumneavoastră. Dar nu, nu dumneavoastră sunteți Parlamentul, ne reprezentați pe noi, nu dumneavoastră alegeți ce fel de poziție reprezentați. De aceea, vă rog, pe viitor lăsați lucrurile așa cum sunt. Nu vă mai implicați în lucruri care nu țin de președintele Parlamentului European. Orice populație are dreptul să voteze într-un referendum pe chestiuni deosebit de importante. Parlamentul este o instituție aleasă în mod democratic și de aceea noi suntem cei care apărăm democrația. Nu se poate ca în Uniunea Europeană alegătorii să ajungă implicați în o asemenea luptă. Da, e important să discutăm despre alternative și e important ca acestea să poată să fie votate. Și de aceea vă rog să țineți cont de cele ce le-am spus. Din uh, punctul meu de vedere, trebuie să faceți un pas în spate. meine damen und herren jetzt natürlich Doamnelor și domnilor, normal că acum uh, există foarte multe solicitări de luarea cuvântului, e o situație dificilă, dar urmăm ordinea de zi. Ați, nici nu v-am întrerupt, ați primit mai mult timp decât uh, în mod normal, dar trebuie să ne gândim dacă ne dorim în, o dezbatere acum aici. Sunt puțin surprins când vorbim de guvernul ungar, mi se cere să reprezint prin orice mijloc Parlamentul european și acum, în cazul Greciei, ar trebui să citiți textele foarte bine înainte să strigați în sală. Doamnelor și domnilor, trebuie să ne gândim bine acum dacă dorim să intrăm pe acest subiect. Mai întreb o dată, vă rog, domnule Verhofstadt. Uh, am ceva de spus în legătură cu dezbaterea de miercuri. Pot să spun acum? Mama gleich. Imediat. On Wednesday you want to do it, or now? Doriți să spun acum ce am de spus sau când vorbim despre ziua de miercuri? Despre dezbaterea, dezbaterea privind Grecia. Okay. Urmează imediat acest punct pe ordinea de zi și vă dau atunci cuvântul. Mai dorește acum cineva să ia cuvântul? Nu e cazul. Bine. Mulțumesc. Domnule Pitela. Citizen. eu Eu, domnule președinte, nu cred că atunci când o persoană este ales președinte al Parlamentului European, își pierde dreptul la cuvânt. Și, sincer să fiu, trebuie să spun că atunci când Am fost alături de Martin Schulz de mai multe ori în ultimele luni, în ocazii publice sau private. Am simțit întotdeauna din partea colegului meu de grup, Martin Schulz, din partea președintelui Parlamentului, că a avut întotdeauna poziții constructive. A încurajat colaborarea pentru a se încerca să se găsească o soluție care să permită salvarea Greciei și manifestarea suveranității cetățenilor greci. Eu cred că e greșit ca într-un moment atât de dificil în istoria instituțiilor europene noi să inventăm bătălii care nu sunt bătăliile cele corecte. Haideți să ne concentrăm acum pe ce trebuie făcut pentru ca Uniunea Europeană, zona euro și Grecia să-i depășească acest moment extrem de dificil. Eu confirm angajamentul grupului socialiștilor și democraților pentru a face tot ce ne stă în putere pentru a salva Grecia, dar și pentru respectarea da, da, um, datoriilor guvernelor greci și pentru respectarea principiului solidarității pe care se bazează Uniunea Europeană. Haideți să nu continuăm cu polemicile în legătură cu o persoană care, de-a lungul președinției sale, a dus la punctul cel mai înalt autoritatea, prestigiul Parlamentului European. Vă mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dar acum, în ceea ce privește